The rapporteur is here. Yeah. <laughs> so, we have the rapporteur, we have a couple of shadows available. Așadar, avem alături de noi raportorul, câțiva raportori din umbră, de asemenea, așa că începem. Bună dimineața tuturor, a doua zi de reuniune a Comisiei Envi din ianuarie. Avem o ordine de zi încărcată astăzi cu doi miniștri, uh, voturi și, evident, mai multe dosare legislative și începem cu decizia de modificare a, modi, cu modificarea deciziei a Parlamentului European și a Consiliului privind un mecanism de protecție civilă a Uniunii. Raportorul nostru este, are acum cuvântul, domnul Nikos Andrulakis. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, Spania și Italia, incend... Uh, s-au întâmplat evenimente tragice, la fel ca și în Australia sau în Brazilia. Toate acestea ne arată consecințele schimbărilor climatice. Prin urmare, mecanismul de protecție civilă al Uniunii, creat în cadrul legislaturii anterioare, are ca obiectiv acela de a-și aduce contribuția sau de a participa la uh, sarcinile al celorlalte state membre care trebuie să facă față cât mai eficient cu putință consecințelor acestor evenimente, mai ales când vine vorba de victime, la, uh, de distrugerea proprietăților și așa mai departe. Vis-a-vis -vis de ceea ce s-a întâmplat în martie 2019 cu rezervele naționale, ei bine, și pentru asta um, am creat o rezervă națională de fapt o rezervă la nivel european pentru uh, medic- echipamente medicale speciale, elicoptere și uh, dispozitive de luptă împotriva incendiilor și ne dorim să finanțăm 80% din cheltuieli sau uneori se poate ajunge chiar până la 100% finanțare din bugetul european. De altfel, s-a prevăzut de asemenea um, combaterea sau uh, mecanisme de a face față um, epidemiilor sau unor uh, atacuri uh, chimice sau nucleare sau așa mai departe. Obiectivul nostru este de a garanta că în această nouă um, perioadă de programare 2021-2027 să fim dotați cu cele mai bune mecanisme pentru a putea folosi echipamentele indispensabile pentru eficiență. Prin urmare, Parlamentul European susține Comisia în obiectivul său de a asigura o finanțare importantă de 1,4 miliarde de euro. Este totodată ocazia să corectăm o serie de elemente care nu au fost prevăzute în perioada anterioară și permiteți-mi să fac referire la anumite puncte din raportul meu. În cadrul primului schimb, dinainte de vacanța de Crăciun, Comisia Europeană avansase argumente pentru suprimarea alineatului, în virtutea căruia o parte din bugetul pentru prevenirea, pregătire și tratarea dezastrelor din motive de transparență și pentru a garanta echilibrul instituțional între Parlament, Consiliu și Comisie, mie mi se pare indispensabil să reintroducem această anexă. Nu suntem în dezacord cu aceste programe plurianuale și înțeleg, fără doar și poate, nevoile diferite care au intervenit, intervenit în ultimii ani și de aceea propun modificarea procentajelor în ceea ce privește perioada de programare actuală și anterioară. De altfel, trebuie să prevedem pentru că în ceea ce privește prevenirea, ă, transferurile să nu se facă prin mecanism, ci prin diverse fonduri. Totodată, trebuie să înțelegem nevoile enunțate de comisie și să întărim flexibilitatea. De aceea trebuie să există o diferență de care să reprezinte 10% prin care să se poată modifica valorile, astfel încât să ajungem la o cifră de 100%. Cu aceste modificări și după ce s-au folosit aceste procentaje, cred că putem astfel să răspundem cerinței de flexibilitate fără a pune o povară suplimentară pe bugetele naționale. Totodată, cred că putem să vedem care sunt uh, mijloacele care vin din rezerva uh, voluntară, indiferent uh, de modul în care sunt utilizate înăuntru sau în afara Uniunii Europene. Pentru că schimbările climatice sunt planetare, iar Europa trebuie să ajute și țări terțe atunci când îi se solicită, fie să facă față consecințelor incendiilor sau uraganelor sau oricărui alt uh, element care se produce pe planetă. Cred că folosirea echipamentelor de care dispune Uniunea trebuie să se facă în serviciul cetățenilor. Și mai avem și sistemul Galileo și posibilitatea de a transmite mesaje care, în cazul, care să fie utile în cazul amenințărilor. Uh, Cred uh, că statele membre trebuie să facă uz de aceste uh, lucruri. Schimbul de informații prin uh, intermediul sistemului Galileo poate fi esențial pentru a evita producerea de victime. Mai există un amendament care vizează uh, garantarea faptului că Comisia Europeană ar putea să achiziționeze echipamente împreună cu statele membre, astfel încât negocierile să nu se facă uh, izolat uh, de fiecare stat membru în parte, ci împreună. Astfel putem uh, avea resurse mai bune. Apoi se mai pune și problema gestionării directe, astfel cum a fost prezentată de Comisie în cadrul schimbului anterior mă aștept la o cooperare fructuoasă cu raportorii din umbră pentru a ajunge la un raport uh, ideal. Mulțumesc! Mulțumim frumos, domnule raportor, și acum au cuvântul raportorii din umbră, începând cu domnul Nunio Melo. Ă, este propostă... Această propunere presupune și anumite diferențe de finanțare față de propunerea Comisiei 2020-2027. Odată ce stabilim însă CFM-ul, Există mai multe obligații pe care va trebui să le stabilim pentru um, această perioadă, așa cum am făcut-o pentru 2014-2020. Trebuie să facem anumite amendamente pentru ca să putem să continuăm să finanțăm acest mecanism de protecție civilă pentru Uniunea Europeană și în următorul cadru financiar multianual. Situațiile de urgență și ultimele evenimente au arătat că există lacune în protecția civilă în toată Europa, care se văd din ce în ce mai mult din cauza schimbărilor climatice, dar nu numai, și din cauza diferențelor și problemelor pe care le avem uh, în prevenire și în sistemele noastre de preven- prevenție. E foarte important să ne uităm, de exemplu, la incendiile din 2017 din Portugalia, care au șocat întreaga lume. Iar uh, incendiile din 2017 au dus la peste 50 de decese, au obligat țara noastră să ceară ajutor la toate celelalte țări europene. Iar în ziua respectivă, comisarul respectiv a de vorbit cu miniștrii uh, celor 27 de state membre și n-a primit niciun răspuns pozitiv întâi. Pentru a putea ajuta Portugalia, statele membre au arăt, au, și-au dat seama că există limite la solidaritatea între state și că problema era că rețeaua respectivă nu era destul de bine funcțională. Europa va mai avea însă astfel de probleme și fie că e vorba de inundații, de cutremure, care duc uh, la limite sistemele de reacție pe care le avem în fiecare stat membru, e clar că e nevoie de un mecanism european de protecție civilă care să compenseze aceste lacune și să ajute țările care nu au mijloacele pentru a putea face față unui astfel de eveniment. Iată de ce PP-ul susține propunerea Comisiei Europene în ceea ce privește dotarea mai bună financiară a instrumentului, astfel încât să permitem ca toate capacitățile de gestiune de riscuri, de prevenirea catastrofelor și gestiunea reacției, dar și prevenirea în general să poată să funcționeze mai bine. Noi cu toții ne amintim și de inundațiile din Franța, din, de cutremurile din Italia, de incendiile din Grecia și Portugalia. Iar de aceea aș dori să mulțumesc foarte mult raportorului pentru prezentarea acestei propuneri de raport care, pe care a făcut-o aici și uh, aș vrea să vă spun doar că vom înainta câteva amendamente care ni se par importante pentru a garanta ca eforturile financiare să fie suplimentate pentru acest mecanism de solidaritate. Suntem conștienți de modul în care vor putea fi considerate amendamentele din cauza uh, um, regulamentului 2013-13 UE și uh, știm că nu vom putea schimba enorm de mult, dar eu aș vrea să las aici o provocare totuși și să închei astfel. Eficiența protecției civile depinde foarte mult de rapiditatea cu care se acționează. În Portugalia, în, la sfârșitul lui 2017, șase uh, decese uh, au fost registrate într-un alt incendiu și aceasta pentru că s-a acționat mai repede. Populația um, a reușit să reacționeze mai bine în a doua oară, iar noi în Uniunea Europeană am știut uh, și știm întotdeauna că se vor întâmpla în continuare astfel de catastrofe. Știm exact și unde sunt riscurile, unde sunt pădurile care uh, Uh, sunt expuse acestui risc din cauza schimbărilor climatice. Știm exact că avem foarte multe probleme care vin de la copacii eucalipt, care ard extrem de repede în Portugalia, în Grecia, la fel. Incendiile au fost provocate de acest tip de pădure. Noi propunem, deci, uh, ca răspunsul să fie rapid, mijloacele fizice să poată să fie poate stabilite chiar în țările unde există cea mai multă probabilitate ca astfel de catastrofe să se întâmple. Dacă vorbim de combaterea incendiilor, atunci toate mijloacele fizice de combatere ar putea să stea în Portugalia sau în Gre- și în Grecia. Și dacă vorbim de inundații, toate respectivele materiale, echipamente și tot ce e ajutor să fie acolo unde se întâmplă, dacă e vorba de cu tremure, să le punem în Italia. Și deci o repartizare a mijloacelor ar trebui să fie inteligentă pentru ca să fie cât mai aproape de catastrofa previzibilă care poate să mai urmeze. Vă mulțumesc, domnule președinte, iertați-mă și vă felicit, domnule raportor, pentru acest raport. Vă mulțumesc. Thank you. And for Renew, Nicola... Renew, domnul Ștefănuț are cuvântul. Chair. <clears throat> Bună dimineața, domnule președinte. Îi mulțumesc raportorului pentru prezentarea exante pe care a făcut-o personalului care a lucrat și Comisiei pentru o propunere extraordinată. Eu am spus acest lucru de mai multe ori. În lupta cu schimbările climatice, niciunul dintre noi este suficient de bogat încât să facă față evenimentelor extreme de unul singur. Din Germania până în Bulgaria și România, nimeni nu poate să se descurce singur. Este așadar o propunere binevenită și foarte necesară, pentru că vine iulie, ne ducem acasă și din nou o să avem incendii de pădure, uh, evenimente extreme de vreme și anomalii care s-au reflectat deja în predicțiile pe șapte luni ale centrului JRC. Acum, venind la chestiunile exacte din raport, cred că în anexa 1 nu aș vrea să ne blocăm acolo cu întregile negocieri. Pentru că atât raportorul cât și comisia au dreptate. Comisia are nevoie de mai multă flexibilitate, nu trebuie să fim rigizi ca să nu putem acționa când va fi nevoie iar raportorul uh, spune foarte bine că pentru pregătire și pentru răspuns avem nevoie de echipament care să fie gata și care să fie cumpărat ca să nu trebuiască să improvizăm de câte ori se produce un dezastru în Europa. Acum, în principiu, aș vrea să spun că nu totul trebuie să fie în trei, să vină în trei exemplare și să fie împărțit egal în trei. Uh, Așadar, aș vrea să modificăm ceva la anexa 1 ca să nu fim atât de rigizi. Și aș vrea să mai adaug ceva care a spus, care a fost um, menționat atât de raportor cât și de raportorul din umbră um, de la PPE. Aș, am vrea să vedem mai multă acțiune în ceea ce privește amenințările de tip CBRN. Uh, Dată fiind noua industrie a biologiei sintetice, care poate produce, produce virusuri și care pot fi apoi distribuite, pot fi apoi răspândite în populație, nu putem să fim nepregătiți. Nu se poate să nu avem un stoc de medicamente și de echipamente medicale ca să-i ajutăm pe cetățeni și pe cei din linia întâi um, de răspuns pentru că nu putem să-i expunem pe aceștia la evenimente pandemice. Eu sunt din uh, România, iar acolo uh, rezervele de imunoglobulină sunt foarte, foarte importante și de aceea uh, vreau să aduc în discuție această problemă a stocurilor de medicamente. Apoi, Uh, Asociația Internațion- Veterinară Internațională mi-a transmis uh, un um, uh, document care vorbea despre incapacitatea Uniunii Europene de a ajuta Australia, unde era nevoie de medicamente veterinare, dar și de veterinari la fața locului. Ar fi fost foarte bine ca Uniunea Europeană să fie acolo, în teren, ar fi transmis un mesaj către populație, să fi fost văzuți acolo. Doamnelor și domnilor, suprafața care a ars în uh, Australia este uh, echivalentă cu suprafața Austriei din uh, Europa. Și atunci mă întreb, suntem pregătiți ca incendii de dimensiunea Austriei în Europa să ne ardă teritoriile în această vară? Suntem gata pentru așa ceva? Ne dorim așa ceva? Ne dorim ca un asemenea eveniment să ne prindă nepregătiți? Eu nu cred și cred că e momentul să acționăm acum. Așadar, îmi doresc cooperare, îmi doresc negocieri pe acest raport. Aud că există un oarecare consens în sală, cu excepția anexei 1, dar sunt convins că și acolo putem găsi un teren comun. Mulțumim frumos din partea verzelor, doamna Magrete Auken. Øh, øh, Mulțumesc și mulțumesc și domnului Andrulakis, raportorul nostru, pentru acest proiect de aviz. Mecanismul Uniunii pentru protecție civilă a fost creat pentru a consolida cooperarea între statele membre în domeniul protecției civile și pentru a ne îmbunătăți pregătirea în fața catastrofelor. Un obiectiv comun este împărtășirea resurselor de experți și materiale în cazul unor catastrofe. Există mai multe probleme cu acest mecanism, de aceea Parlamentul și Consiliul l-au revizuit anul trecut și ne bucurăm că a ajuns să s-a creat sistemul Rescue pentru că baza voluntară nu este suficientă. Rescue arată valoarea adăugată a Uniunii Europene atunci uh, când vorbim uh, despre uh, incendiile de pădure din statele membre sau alte dezastre naturale sau dezastre cauzate de om. Unele dezastre naturale sunt de altfel cauzate de om din cauza schimbărilor climatice. Am fi preferat finanțare din surse noi dar Consiliul nu a fost de acord cu acest lucru și atunci trebuie să folosim acest mecanism de redistribuire. Pentru noi este important să ne pregătim pentru schimbările climatice, mai ales atunci când vedem daunele provocate de incendiile forestiere și de inundații. Asta ne arată că trebuie să sporim resursele. Ne bucurăm totodată că raportorul uh, insistă pe uh, suma necesară în uh, următorul uh, MFF, pentru că nu vrem ca aceasta să fie redusă. Suntem de acord, de asemenea, și să discutăm um, despre revenirea, reintroducerea anexei în text. Uh, este important pentru echipele de răspuns, echipele de intervenție și pentru mecanismul de protecție civilă. Atât în interiorul cât și în exteriorul Uniunii. Susținem totodată folosirea sistemului satelitar Galileo în cazuri de urgență. Aștept cu nerăbdare să lucrez în continuare la acest dosar împreună cu colegii. Mulțumesc! Mulțumim frumos din partea ID, uh, domnul Marco Dreosto. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, eu vin din Italia și pentru noi protecția civilă e un must. E o experiență de excelență pe care noi o apărăm cu dinții. Ne face plăcere foarte mare că Uniunea Europeană s-a gândit de asemenea să dezvolte acest aparat instituțional. Mă bucur de asemenea că raportorul a făcut o asemenea uh, muncă foarte utilă și mă bucur și de unele amendamente care au fost deja înaintate. Aș vrea însă să fac câteva precizări uh, la, paragraf, la uh, anexa 1, pentru că vreau să subliniez că s-a spus că Comisia a încercat să elimine uh, și uh, apoi uh, a încercat după aceea să, totuși să se respecte conținuturile prin altă cale. Însă sper să nu ne blocăm în această uh, anexă 1, să nu mm, încercăm să, să ducem lupte de principii, ci să găsim o soluție. Uh, propunerea de a utiliza sisteme tehnologice avansate precum Galileo mi se pare foarte bună. După cum ziceam, una din caracteristicile protecției civile naționale a Italiei este uh, rapiditatea acțiunii, mai ales aceasta se datorează organizației teritoriale și felului în care ne coordonăm. Deci sper ca să putem să învățăm din experiența pe care am acumulat-o noi în diferite state membre. Am auzit uh, și că Partidul Popular, uh, deci PP, va prezenta câteva amendamente. Sper să putem fi de acord cu aceste amendamente și să găsim uh, unanimitatea, pentru că eu cred că ideea protecției civile, așa cum au zis-o toți, siguranța oamenilor, siguranța bunurilor în comunitatea noastră sunt, este extrem de importantă și trebuie să găsim unitate. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Uh, Mulțumesc frumos. Din partea ECR nu văd raportorul din umbră, așa că trec mai departe la GUE. Doamna Conecica, locui, înlocuită de domnul Concales. Mulțumesc, domnule președinte. Încălzirea globală și, prin urmare, schimbările climatice sunt aici și nu pleacă nicăieri. Și acum uh, avem această climă mai puțin normală pe care noi am creat-o ceea ce aduce la intensificarea evenimentelor extreme din trecut. În Australia de curând am văzut o mulțime, uh, furtuni, uh, furtuni cu grindin, uh, inundații extreme în Jakarta și așa mai departe. Este evident că infrastructura noastră, atât fizică cât și operațională, nu a fost proiectată să facă față unor evenimente meteo de asemenea magnitudine. Prin urmare, mecanismul Rescue este necesar pentru adaptarea noastră. În această direcție, acest amendament uh, legislativ și raportorul insistă foarte bine pe um, pe fonduri de 1,4 um, miliarde, precum și pe capacitatea de răspuns și coordonare transfrontalieră, care necesită coordonare între statele membre și planuri de adaptare. În plus, trebuie să începem să explorăm rolul Rescue și al mecanismului în dezastrele cu consecințe globale, mai ales folosirea Galileo și să vedem cum putem uh, îmbunătăți prin această dimensiune leadership-ul uh, european, uh, inclusiv din perspectiva pactului ecologic. Mulțumesc raportorului așadar pentru munca sa, susținem propunerile și sperăm să ajungem la un acord pe acest dosar important. Mulțumesc frumos! Thank you very much. Mulțumim și noi. Am încheiat uh, luările de cuvânt ale raportorilor din umbră. Uh, dăm cuvântul lui Joa Stewart Davis din partea comisiei. Mulțumesc frumos! Îi mulțumesc și eu domnului Lachis pentru proiectul de raport, pentru toate observațiile și raportorilor din umbră la fel. O să fiu succintă pentru că știu că aveți o ordine de zi încărcată. În special doresc să salut noile elemente propuse de Parlament în numele Comisiei, în special introducerea sistemului de avertizare um, timpurie în caz de urgență, Galileo, precum și a posibilității pentru finanțări operaționale în afara Uniunii, uh, Uh, europene, așa numita bază de protecție civilă. Am văzut în Mozambic anul trecut, în timpul negocierilor chiar, cât de important este ca normele din spatele mecanismului să fie cât se poate de simple în cazul uh, necesității unei reacții rapide. De asemenea, aș dori să tratez subiectul specific al anexei 1. Nu este o chestiune birocratică, ci una operațională. Într-adevăr, obiectivul nostru al Comisiei este acela de a consolida dispozițiile Rescue și astfel pregătirea uh, Uniunii Europene. Și, în acest context, există deja o investiție serioasă, în, uh, de exemplu, în ceea ce privește capacitățile uh, combaterii incendiilor forestiere și uh, Uh, evacuării uh, medicale în cazul epidemiilor și mai urmează lucruri, inclusiv în chestiuni legate de CBRN, pentru a ne asigura că investițiile intră în cazul acțiunilor de pregătire și a ține seama de procentajele din anexe care ne limitează, încercăm să obținem o flexibilitate cât mai mare uh, acordând totodată um, atenția meritată echilibrului instituțional despre care s-a vorbit deja. Așadar, noi dorim să vă atragem atenția asupra faptului că sperăm ca propunerea ambițioasă de 1,4 miliarde de euro pentru următorul CFM să uh, Uh, fie uh, validată pentru a susține aceste acțiuni și, dacă este, suma totală de fonduri disponibile pentru prevenție și răspuns va crește de asemenea și atunci, în aceste procente, trebuie să ne asigurăm că putem investi în aceste capacități, în echipamentele fizice, în echipele care lucrează pe teren în Europa. Astfel, putem face următorul pas în um, nivelul de pregătire al Europei pentru cazurile de protecție civilă. Așadar, îmi doresc această flexibilitate maximă pentru că acesta a fost uh, esența propunerii atunci când am uh, propunerii de uh, eliminare a anexei 1. De asemenea, am auzit observații cu privire la amendamentele ce țin de partea financiară și care vor asigura cea mai bună flexibilitate și de asemenea am auzit de uh, amendamente tehnice privind uh, achizițiile publice și folosirea eficientă a banilor existenți, inclusiv prin management indirect. Toate acestea sunt sugestii binevenite. Cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc. Thank you very much. Uh, I hear... Mulțumesc foarte mult. Văd că este consens în sală. Poate pe discuția cu anexa o să putem să mai vedem ce zice acum raportorul. Domnule Androachis, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc în primul rând tuturor colegilor pentru că s-au implicat în discuția aceasta despre mecanismul rescue și despre protecția civilă. E foarte util să-i ascult. Ne ajută să vedem care este părerea țărilor, care multe dintre ele au fost afectate de catastrofe naturale. Din păcate s-au pierdut multe vieți deja și știm foarte bine exact ce își doresc cetățenii Uniunii. Vom face eforturi pentru ca să atingem cât se poate de multe compromisuri, așa încât uh, mecanismul Rescue să fie un mecanism eficient. Un mecanism care să poată să facă față tuturor uh, provocărilor. Până pe 20 8 februarie aveți posibilitatea să înaintați amendamentele. Și după aceea va pute, vom putea să continuăm uh, negocierile. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Deci s-a stabilit, uh, după cum a zis și raportorul, termenul pentru amendamente 28 februarie și votul în Envi va fi pe 5 uh, martie, plenara să sperăm puțin mai târziu în martie. Aceasta încheie deci punctul acesta de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct de pe agenda, care este uh, încheierea acordului de retragere a UK-ului din Uniunea Europeană. Suntem cu toții conștienți că se întâmplă acest lucru și fiind dat că președintele are competența de fond pe acest subiect și care este în formă și este aici la timp, Pascal, nu-i așa? Trebuie să-i dau lui cuvântul. Mai bine te las pe tine să introduci subiectul. Cred că îți dau cel mai bine cuvântul direct ție. Okay, thank you uh, again for... Mulțumesc foarte mult pentru că ați uh, m-ați ajutat cu prezidarea întâlnirii până acum. Acum trecem deci la punctul despre Brexit și după cum știți, comisia noastră va trimite avizul său către comisiile competente de fond, adică INTA și uh, AFET. Noi, de asemenea, acum uh, întâlnim în Parlament o nouă abordare față de problema aceasta și e bine să discutăm despre subiect nu numai uitându-ne înapoi, ci uitându-ne înainte la rolul pe care vom dori să-l jucăm pe viitor în 2020 uh, în ceea ce privește negocierile acordului comercial cu uh, Regatul Unit. Iată de ce aici avem o primă tentativă, un exercițiu care să ne poată încălzi pentru discuția politică pe care va trebui să o purtăm în legătură cu acordul comercial uh, din perspectiva noastră a Comisiei MV. O să dau cuvântul mai întâi coordonatorilor și o să dau cuvântul mai întâi lui Peter Lize de la PPE, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, Bineînțeles, este foarte trist ce se întâmplă. Majoritatea, cred eu, regretă faptul că Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană, dar până la urmă măcar am reușit să avem un acord. E mai bine decât uh, să nu avem niciun acord sau un Brexit fără acord, un no deal. Avem un Brexit ordonat la sfârșitul acestei luni. E un lucru bun pentru că un uh, Brexit fără acord ar fi avut consecințe devastatoare, mai ales dacă ne uităm, de exemplu, la pacienți, la lipsa de medicamente, la lipsa de instalație, aparatură medicală. E foarte bine că avem un acord acum, dar acordul de fapt, nu acoperă decât uh, anul acesta, până în decembrie 2020. Deci, s-ar putea să avem un alt Brexit fără acord la sfârșitul anului dacă nu facem eforturi uh, foarte mari. Eu cred că e foarte important să avem reguli uh, foarte clare pentru când vom avea, în fine, un acord care se aplică pe termen lung. Eu am dubii că se poate gestiona fiecare aspect uh, pe care îl avem de discutat anul acesta. Subiectele vor rămâne pe masă, situația pacienților, aparatura medicală, produsele medicale, dar un lucru, cred eu, trebuie să rămână foarte important pentru comisia noastră. Trebuie să încercăm să găsim o cale de cooperare în domeniul climatic puterea Uniunii Europene și puterea Regatului Unit pe puncte climatice s-a bazat mai ales pe cooperare și următorul COP va avea loc la Glasgow, deci în Regatul Unit. Și noi vrem ca acesta să fie un succes și cred că pentru ca să fie așa e nevoie de colaborare. Va trebui să ne concentrăm pe colaborare, să discutăm cum să o realizăm în următoarele luni pentru ca să avem o viziune comună în politica climatică și să convingem și restul lumii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc din partea S și D. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte, Iuta. Mi se pare foarte bună această dezbatere și mi se pare important ca noi, Comisia Envi, să specificăm foarte clar că vrem ca aspectele de climă, aspectele de mediu să fie foarte sus pe agenda prioritară și acum și în următorii ani, după cum a zis și Peter. Din partea grupului SCD, mi se pare îngrijorător să vedem, pe de o parte, că avem un text obligatoriu juridic și apoi avem declarații politice și apoi constatăm că problemele de mediu, problemele legate de climă sunt introduse în declarația politică. Mi se pare că slăbește aspectele de mediu în relațiile pe care vrem să le construim pentru următorii ani și acest lucru mă îngrijorează foarte tare. Trebuie să fie clar și trebuie să subliniem că atunci când uh, adunăm tot ce este important în Comisia ENVI, așa cum credem noi că trebuie să o facem cei de la SCD, dacă vedem că avem o țară mare precum Regatul Unit, uh, lângă noi cu care va trebui să colaborăm, am colaborat bine până acum, trebuie să ne gândim că și acum însă s-ar putea să vină discuții în care să nu fim de acord pe tema climei. Și dacă nu este dacă acesta este cazul, atunci vom avea o piață foarte aproape de noi care va scădea standardele sau care va aduce la, va duce la probleme atât din punct de vedere al climei cât și al biodiversității. Deci vom avea un vecin foarte apropiat care va aplica alte reguli. Să nu uităm că Marea Britanie este lângă noi putem să ne gândim uh, cum vrem să o facem, să facem presiuni pe SUA, pe ONU, pe Bruxelles, dar pe de altă parte UK-ul înseamnă poluare chiar lângă noi, înseamnă impact pe sănătatea noastră, pe mediul înconjurător imediat lângă noi. Trebuie de aceea să spunem foarte clar că este foarte îngrijorător că e doar în, politic, în declarația politică acest aspect. Mi se pare foarte slab. E mai mult o speranță decât un acord, ceea ce se scrie acolo. Trebuie să ne asigurăm că aceste standarde foarte ridicate pentru mediu și climă sunt obligatorii. Pentru S și D, aceasta e contribuția cea mai importantă la dezbaterea de azi, și anume că important este că împreună trebuie să fie clar că avem uh, ambiții foarte ridicate pe climă și pe mediu. Apoi aș dori să subliniez în interesul cetățenilor, în interesul oamenilor care depind de aceste medicamente, că e nevoie să ne concentrăm și pe lanțul de aprovizionare cu medicamente, pentru ca să nu ajungem în situația aceasta cu cetățenii care depind de anumite medicamente și nu vor mai avea acces la ele. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul ministru, pentru Uriniu. Mulțumesc, Nils Torvalds. Nu prea mai pot să spun multe după Iute. Cred că suntem cu toții oarecum perturbați de procesul în care ne aflăm. Sistemul politic britanic pare să fie oarecum uh, scăpat de sub control, cum sunt și focurile, incendiile din uh, Australia. Uh, E bine că avem un acord, dar Dumnezeu știe ce o să se întâmple cu acordul acesta peste 11 luni. Cei dintre dumneavoastră care vă rugați seara, să nu uitați să menționați și UK-ul în rugămințile și rugăciunea dumneavoastră, pentru ca să sperăm ca britanicii să găsească o cale de ieșire din această situație. o parte din ecologia britanică nu este chiar atât de rea, cum este văzută ea de către noi, celelalte state membre, pentru că ei nu folosesc atât de mult cărbune ca noi. Aceasta e partea bună a situației. Pe de altă parte, există zone foarte mari în care avem o industrie care nu mai funcționează, avem un sistem economic care este profund disfuncțional și aceasta s-ar putea să ducă la aventuri politice, așa cum am mai văzut că se poate întâmpla. Deci, să dea Dumnezeu să fie salvată Marea Britanie și să fie salvat Regatul Unit. Mulțumesc! Din partea verzilor BAS. Mulțumesc! Cred că suntem cu toții de acord pe tema Brexitului. Avem aceleași sentimente, o să ne fie dor probabil de colegi uh, din grupurile noastre, poate nu din toate grupurile, dar din unele grupuri cu siguranță. Însă acordul de retragere va fi cu siguranță aprobat de către Parlament săptămâna viitoare și Brexitul se va întâmpla pe 31 ianuarie. Și apoi începe adevărata viață. Va trebui să stabilim care este relația cea mai bună dintre UK și UE. Sunt foarte multe puncte care vor cădea sub incidența Comisiei Envi. Dacă ne gândim la legislația de climă, mediu, acces la medicamente, aparatură medicală. Toate aceste chestiuni vor fi cruciale pentru relațiile următoare și sunt afectate de Brexit. Iar în negocieri va trebui să fim foarte clari în ceea ce le privește toate aceste puncte. Relația dintre UE și UK trebuie să țină cont neapărat de faptul că um, standardele de climă, toate tipurile de legislație care sunt în vigoare, nu trebuie să fie uh, să fie slăbite. Nu vrem un Singapore pe Tamisa, la puține minute de Uniunea Europeană. Să fie clar că trebuie să o spunem foarte clar, aceste standarde trebuie să fie menținute și va fi o negociere foarte dificilă de aceea. Oamenii spun că va putea trimite, termina aceste negocieri într-un an. Eu zic că se înșală cine spune așa ceva. Dacă ne uităm la sistemul politic din uh, UK care vrea un acord până la sfârșitul anului, eu cred că iarăși ajungem la o situație de no deal dacă se continuă cu această atitudine. Noi suntem foarte îngrijorați de ce se întâmplă. Deci salutăm faptul că măcar avizul pe care noi, Comisia Envi, l-am înaintat, ține cont de toate aceste puncte și după Brexit, după, acorda, după acordul uh, și intrarea în vigoare a acordului de retragere, acolo începe adevărul, acolo va veni uh, de fapt, piatra de temelie care și de încercare în care vom putea să vedem dacă mai funcționează relația. Așa că eu zic că abia începe munca. Mulțumesc. Din partea ID, nu e nimeni. Vreți să vorbiți din partea ID? Nu. ECR, doamna McIntyre. Mulțumesc, domnule președinte. Unul din rezultatele Brexitului este faptul că aceasta este ultima mea ocazie de a vorbi într-o comisie și vă mulțumesc că mi-ați dat această ocazie. Textul despre care vorbim acum e foarte echilibrat, e, se bazează pe fapte și sunt foarte recunoscătoare pentru acest fapt. Aș vrea totuși să menționez aici câteva îngrijorări uh, în ceea ce privește divergența de reglementare și pași înapoi. În ceea ce privește acțiunile climatice și schema de comercializare a emisiilor UE-ETS de la aliniatul 5 și 6, eu cred că UK-ul a fost și va rămâne un pionier în domeniul acțiunilor climatice. De fapt, putem învăța foarte multe din practicile de reglementare ale țării mele, dar și a Uniunii Europene, care face pași înainte. Sistemul ETS al Regatului Unit este primul, prima aplicație sau aplicare a sistemului de comercializare a emisiilor care s-a practicat în UE. Uh, de fapt, a început în 2002 și poate fi considerat ca premergătorul uh, ETS-ului UE, care a fost introdus de-abia în 2005. Noi am fost motoare în uh, încercarea de a face reforme a sistemului UE ETS în următorul, în ultimii 10 ani uh, și încercarea de a păstra un preț competitiv la cărbune. În ceea ce privește piața de cărbune, noi am uh, introdus uh, subvențiile pentru ca să nu mai avem investiții în industria de cărbune în ultima vreme. Iar în iunie 2019, UK-ul a devenit prima economie importantă din lume care a adoptat o legislație care să aducă la zero toate emisiile gazelor cu efect de seră până în 2050. Deci, eu cred că ne bazăm pe un aliat stabil, pentru că mm, emisiile s-au redus din 2008 când a intrat în vigoare acordul iar în 2018 emisiile Regatului Unit au fost de 40, cu 44 de procente mai mici decât uh, economiile din uh, restul UE, deși economia noastră a crescut deci, bazându-ne pe toate aceste fapte, eu cred că Regatul Unit va fi în continuare un partener fiabil și de încredere și va putea să ofere experiențe bune și în domeniul tehnologiilor verzi și vor putea să meargă împreună, va putea să meargă împreună cu UE pe uh, calea decarbonizării. Dacă e să mă uit în viitor, eu sper sincer că Uniunea Europeană se va concentra pe uh, politici care se bazează pe fapte, pe evidențe. Eu am luptat pentru acest lucru timp de 8 ani, cât am fost în Parlamentul acesta. Și e important astăzi ca niciodată să o facem așa. Eu sper ca toate comisiile din Parlamentul European să se uite cu atenție, mult mai cu um, un ochi favorabil la aspectele de um, organisme modificate genetic și modificare genetică și editare genetică. Iar fermierii francezi, în loc să își cumpere de peste Atlantic furajele modificate genetic, poate că o să poate să le cumpere din Regatul Unit. Mulțumesc! Pentru GUE, Silvia. Mulțumesc, um, domnule președinte. Aceasta este o ocazie foarte regretabilă să discutăm despre Brexit, dar e un fapt. Se va întâmpla și foarte multe lucruri care țin de competența noastră vor trebui să fie tratate acum în acord. Schimbările climatice, posibilitățile comune de a uh, găsi uh, o cale Până acum, uh, însă, backstop-ul a fost tăiat, procesul n-a fost foarte bun apoi obiectivele care erau obligatorii au fost tăiate. Nu putem spune că textul acesta a menținut standardele de protecție a mediului pe care ni le-am dorit. Din perspectiva dioxidului de carbon va exista posibilitatea și să te extragi din obligațiile care sunt impuse. E totuși important ca pe viitor să încercăm să influențăm lucrurile. În acordul de liber schimb cu Marea Britanie va fi esențial să cerem standarde reale de mediu și uh, de combaterea schimbărilor climatice. La Mercosur, de exemplu, n-am reușit. E un exemplu prost pe care n-ar trebui să-l urmăm. Eu cred că ar trebui să vedem că nu putem să obligăm Regatul Unit să respecte aceleași reguli ca statele membre. Glasgow-ul, copul, va fi deci o șansă foarte importantă și e bine că și Marea Britanie își dorește să obțină succes din acest, de această conferință. Noi, UE, vom avea posibilitatea și din perspectivă politică să lansăm o colaborare bună cu responsabilii din Regatul Unit și noi, Comisia Envi, la rândul nostru, trebuie să fim capabili să avem un dialog bun, o colaborare bună cu partenerii noștri de dialog din Marea Britanie, care au cu adevărat ceva de zis în deciziile de mediu. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Înainte să trecem la vot, aș vrea să dau cuvântul, dacă se dorește, desigur, colegilor din UK uh, care sunt în sală, dacă doresc să ia cuvântul Philips de la Verzi și Karen de la Renew. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul aici. Uh, cel puțin uh, pentru acest mandat va fi ultima dată că voi vorbi în Comisia Envi. Tot sper însă că Regatul Unit să mai aibă această ocazie. Brexitul a sfâșiat uh, Regatul Unit și în același timp are și potențialul de a diminua ambițiile de mediu din uh, Regatul Unit. Eu sunt foarte îngrijorată de direcția în care Boris Johnson duce țara mea, depărtându-se de alinierea cu Uniunea Europeană pe atât de multe puncte. El, de fapt, Uh, încearcă să conducă către abis țara noastră și conservatorii vor să folosească acordul de retragere pentru ca să nu mai respecte protecția de mediu a UE. Referirea la principiul poluatorul plătește, la acordul de la Paris sau la obligațiile de mediu au fost toate eliminate din acest protocol și deci ce coincidență că acestea sunt chiar instrumentele cele mai eficiente prin care s-ar putea asigura ca Regatul Unit să rămână angajat față de agenda climatică. Uniunea Europeană a obligat până acum Regatul Unit să respecte aceste obligații, dar acordul acesta de retragere e foarte periculos, scade ambițiile foarte mult și lucrurile se vor înrăutăți. Oamenii de știință ne spun că mai avem 10 ani înainte de un colaps climatic. Acum este momentul să avem cele mai înalte ambiții, nu cele mai joase și este timpul să acționăm. Adunarea din Irlanda de Nord a votat ieri noapte să, refuze acordul de retragere a lui Boris Johnson și Scoția la fel se alătură și Wales la fel. Deci trei din patru țări care spun uh, Regatul Unit, nu susțin acest acord. De, nu numai că este dăunător pentru ambițiile climatice, dar momentan nici nu mai există un mandat politic care ar trebui să existe pentru ca să se semneze acordul. Colegii au spus-o foarte bine, un Brexit fără acord în continuare este posibil pentru sfârșitul acestui an. Și știm din documentele Yellowhammer, care au uh, licuit în septembrie anul trecut, că s-ar putea să se întâmple uh, și ca medicamente sau alimente să nu mai fie disponibile, să crească prețurile și deci să-i afecteze pe cel, cei mai vulnerabili din țara mea. Acest uh, proiect de acord de retragere este absolut nemilos și încurajez pe toți colegii să voteze împotriva lui. Mulțumesc! Caroline. Mulțumesc, Caroline. Mulțumesc. În primul rând, vreau să mulțumesc pentru scrisoarea care este foarte echilibrată și care abordează principalele puncte de interes. După cum știți, eu sunt de acord cu părerea colegilor că e vorba de un acord periculos. Mergem pe o cale care nu ne duce către lucruri bune și m-aș bucura să nu fi fost nevoie de el. Așa cum a spus și colega mea de la OECR, avem într-adevăr uh, lucruri bune pe care le-am făcut în Marea Britanie despre ETS, dar eu am mari îngrijorări de uh, legătură cu un guvern conservator care să pună prioritățile în domeniul mediului, care nu are deloc prioritate mediul pe agenda sa, nu i-a păsat niciodată așa cum ar fi trebuit de acest subiect. Se vorbește de eliminarea birocrației și de felul în care Marea Britanie va folosi această fantastică oportunitate de a se descotorosi de toate uh, sarcinile birocratice pe care le impunea Bruselul, ceea ce mie mă face să mă gândesc că e ceva putred și Probabil unul din primele lucruri pe care îl vor face este că vor încerca să elimine ceea ce ei consideră birocrație, dar noi considerăm legislație care oferă o garanție, standardele pentru alimente și alte standarde. Am văzut deja foarte multe uh, Uh, probleme legate de frontiera irlandeză și de cât de dificil va fi să ridicăm și să menținem standardele ridicate pe ambele părți. Pentru mine, securitatea alimentară este o îngrijorare maximă. Am vorbit despre puiul uh, cu uh, clorinat și uh, am vorbit despre diferite îngrijorări care vin și de peste ocean, mi se par foarte reale. Am vorbit despre cercetarea academică, mi se pare o îngrijorare serioasă, pentru că foarte mulți părăsesc uh, Regatul Unit și universitățile în care se aflau. Oare lumea academică va fi afectată în, uh, și reputația sa? Eu cred că da. Eu cred că aceasta se va întâmpla destul de repede. Apoi, uh, aprovizionarea cu medicamente, cu um, aparatură medicală și cu altele, eu cred că de asemenea acestea vor fi afectate. Nu văd cum se va putea negocia acest acord viitor de retragere în 9 luni. Nu mi se pare deloc realist și mă întreb ce înseamnă aceasta în ceea ce privește accesul la medicamente în um, Regatul Unit. E destul de îngrijorătoare situația. Eu vă urez mult succes la negocieri. Sper ca Comisia Envi să poată influența orice acord care se va încheia. Și ce pot să mai spun mai mult? Îmi pare rău că plec. Atât. Mr. Palmer, for the, the last... Domnul Palmer, ultimul, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt absolut de acord cu toate remarcile foarte pertinente pe care le-au făcut colegii mei din Regatul Unit, de la toate grupurile politice. Vreau doar să menționez un punct. Este ultima dată că voi vorbi aici, în Comisia Envi, și vreau să spun un lucru. Orice obstacole, orice dificultăți, orice bariere sau frustrări le va, va provoca Brexitul și așa cum au spus-o și colegii și eu sunt întristat de uh, calea pe care a luat-o țara mea, dar orice obstacole și bariere vor veni asupra noastră din cauza acordului de retragere, eu știu că sunt colegi în comunitatea de sănătate, comitatea care se ocupă de mediu, cercetare și în practică, care sunt hotărâți, absolut hotărâți în Marea Britanie să mențină o relație cât se poate de apropiată cu partenerii și prietenii lor de aici Știm că poate că o să fim blocați afară, în afara structurilor formale ale Uniunii Europene, dar dorința și determinarea noastră și înțelegerea impactului important al unei colaborări strânse nu se pierde și nu vor fi pierdute. Când o să merg să vorbesc cu cercetătorii, mai ales în domeniul sănătății publice, care lucrează pe cancer și pe alte boli, ei sunt toți hotărâți să mențină o relație de muncă strânsă cu partenerii din Uniunea Europeană și sper că aceasta să continue. Așa că, domnule președinte, vreau să spun că a fost o adevărată onoare și un privilegiu pentru mine să fiu membru în această comisie peste 2 ani și jumătate. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor din această comisie, secretariatului pentru susținere și consilierilor de la grupul meu politic pentru ajutorul pe care mi l-au acordat. Aș vrea să-mi iau rămas bun acum și să vă urez toate cele bune în tot ce veți face. And... I would suggest a formal round of applause for... Vă rog, haideți să aplaudăm formal toți colegii din UK acum. Thank you. We will have a, a two minutes break. Mulțumesc. Facem o pauză de două minute și după care începem voturile. So we are going to resume and to move to the voting session. So please put your Dragi colegi, trecem la sesiunea de voturi, așa că vă rog să vă pregătiți uh, cardul de vot. Și înainte de a trece la acesta propriu-zis, vreau să vă reamintesc că joi trebuie să fiți la ora 9 dimineața pentru un vot comun la Econ Envy pe dosarul taxonomiei. Este un dosar pe care trebuie să-l susținem în mod formal după ce am ajuns la acordul politic în luna decembrie, însă trebuie să-i dăm avizul, așa că avem nevoie de prezența dumneavoastră la vot joi, alături de colegii de la Comisia Econ, la 9 dimineața. Deci vreau să vă atrag atenția să vă notați și acest element. Trecem acum la voturi și uh, voi trece și eu la limba franceză. Primul vot, finalizarea acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Este un vot uh, electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă documentul de la Envi și această scrisoare va fi trimisă cât mai repede mai departe. Și acum o obiecție în ceea ce privește uh, planul privind PVC-ul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă această obiecție și vom reveni la acest punct la plenară. Trecem acum la punctul 14 de pe ordinea de zi. Amendamentul 50, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 70 pentru, împotrivă, împot cine este pentru încă o dată, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 85 pentru, împotrivă, Vom face o verificare la amendamentul 85. S-a închis votul și se adoptă. 86 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 87 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 88 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 89 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 nu, 14, spune președintele, 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, nu, mă scuzați, spune președintele, 16 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la amendamentul 16. S-a închis votul. Într-adevăr, se adoptă. Nu văzusem voturile de la PP. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru,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 abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru,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 S-a închis votul și se adoptă. Felicitări echipei noastre de negociatori și trecem acum la punctul 15, la vot. European Year of Greener Cities pentru anul 2021, amendamentul 54 pentru, împotrivă, Abțineri. Vom relua votul. Cine este pentru? Încă o dată. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 56 pentru. Împotrivă. Vom face o verificare la amendamentul 56.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 abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am votat alături de 63 și acum compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 80 și 84 au fost retrase, 85 pentru, împotrivă. Vom face o verificare la amendamentul 85. S-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă. Verificare la amendamentul 87. S-a închis votul și se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 89 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 90 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 91 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 92 pentru, împotriva, vom face o verificare. Amendamentul 92 S-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96, doriți să facem o verificare la 95, foarte bine. S-a închis votul. Se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă,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 împotrivă. Vom face o verificare la amendamentul 9. Se respinge. 11 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 12 pentru, împotriva, Vom face o verificare. Cred că se respinge. Să închizi votul. Și se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă. Și aici cred că se respinge, dar vom face o verificare la amendamentul 16. Se respinge, într-adevăr, 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, Abțineri. Vom face o verificare încă o dată la 18. S-a închis votul și se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare. Amendamentul 20. Se adoptă. Dacă nu vă supărați, am să verific și la amendamentul 19, pentru că votul era strâns. Vom face deci un vot electronic la amendamentul 19. Deci amendamentul dinainte, pentru că nu eram atât de sigur, s-a deschis votul. La 19. S-a închis votul și se adoptă. Trecem acum la 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 32 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la amendamentul 37. S-a închis votul și se adoptă. 38 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, Deci 42, cine este pentru, încă o dată, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotriva, abțineri, verificare. La amendamentul 45. Se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, verificare la 47. Se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotrivă. Verificare și la acesta, la 49. Se adoptă. 50 pentru, împotrivă, verificare la amendamentul 50. Se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votăm rezoluția în ansamblul său, vot electronic. Le vote clos. S-a închis votul. Solution adoptée. Și se adoptă. Felicitări. Alors, on passe au vote sur... Trecem la votul privind descărcările, începând cu punctul numărul 16, privind Comisia Europeană. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votul privind descărcarea per ansamblu, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Descărcarea se adoptă. Trecem la descărcarea de gestiune privind Agenția Europeană pentru Medicamente. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul numărul 5. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Numărul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm întreaga descărcare. S-a deschis votul. S-a închis votul. Descărcarea se adoptă. Trecem la descărcarea de gestiune privind EFSA. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Numărul 4. Pentru. Împotrivă? Abțineri se respinge. 3. Pentru. Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Numărul După cum doriți, amendamentul 5 s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. se respinge. Amendamentul numărul 6. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 10. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Se votează rezoluția în ansamblul său. S-a deschis votul. S-a închis votul. și descărcarea se adoptă. Trecem la descărcarea de gestiune privind Agenția Europeană de Mediu. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 2. Pentru? Împotrivă? Socialiștii sunt împotrivă, nu? Sunteți pentru. Sunteți pentru. Deci amendamentul numărul 2 se adoptă. Amendamentul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Rezoluția în ansamblul său. S-a închis votul. Descărcarea se adoptă. Trecem la descărcarea de gestiune pentru Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, ECDC. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Numărul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 4. Pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, verificăm numărul 5. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă descărcarea per ansamblu. S-a deschis votul. Descărcarea se adoptă. Trecem la descărcarea de gestiune pentru Agenția Europeană pentru Produse Chimice. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 2. Cine este Pentru împotrivă, abțineri se respinge. Numărul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Numărul 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Numărul 5 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Numărul 6. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Numărul 7. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Descărcarea integrală, s-a deschis votul. S-a închis votul și descărcarea este adoptată. Mulțumim frumos, vă mulțumesc pentru apreciere și ultimul vot. Cerințele minime pentru reutilizarea apei, votul uh, pentru acordul uh, rezultat în urma uh, negocierilor interinstituționale, s-a deschis votul. S-a închis votul. Comisia susține așadar poziția uh, uh, adoptată în trialog. Vă mulțumesc frumos! So just we'll have a, a short break. Avem o scurtă pauză în așteptarea uh, Uh, ministrului croat, care trebuie să ni se alăture, așadar 15 minute pauză.

Okay, dear colleagues, we are going to uh, resume our... În regulă, dragi colegi, reluăm ședința și urez bun venit Ministrului pentru Mediu și Energie din partea Croației, fiind ministrul responsabil pentru următoarele șase luni ale președinției Consiliului are multe subiecte pe agenda sa, așadar mă gândesc că veți primi multe întrebări asociate cu pactul ecologic, dar probabil nu doar. Vom începe așadar cu un discurs al domnului ministru de circa 10 minute, după care două runde de întrebări. Domnule ministru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Onorați membri ai Parlamentului European, este o plăcere să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a vă prezenta planurile președinției croate a Consiliului în domeniul mediului și climei. Aștept cu nerăbdare schimbul de opinii constructiv cu dumneavoastră, membrii ai Comisiei ENVI. În următoarele șase luni, Croația va conduce activitățile Consiliului, va consolida cooperarea și acordul între statele membre și cu Parlamentul European în spiritul consensului și al respectului reciproc deși prima președinție croată a Consiliului vine într-o perioadă de incertitudine globală, trebuie să acționăm acum și să ne concentrăm pe viitoarele politici de mediu și pe alte politici sectoriale, fiindcă tranziția atât de urgentă are nevoie de timp pentru a se realiza. Vedem aceasta ca fiind o oportunitate pentru consolidarea și aprofundarea Uniunii Europene. În timpul președinției, Vrem să ne concentrăm pe acele domenii unde Uniunea Europeană considerăm noi că poate contribui mai mult prin promovarea valorilor comune și a inițiativelor uh, inclusive. Sub motoul O Europa puternică într-o lume a schimbărilor, președinția croată a, devenit, a definit patru priorități principale. O Europa care se dezvoltă, o Europa care conectează, o Europa care protejează și o Europa influentă. În cadrul primei priorități, o Europa care se dezvoltă, vrem să construim o Europa neută din punct de vedere climatic, durabilă și verde. Președinția croată are următoarele priorități. Pactul ecologic european, tranziția către neutralitatea climatică până în 2050, adaptarea la schimbările climatice, considerarea biodiversității și protecția mediului marin. După cum arată rapoartele și studiile științifice, ne apropiem tot mai mult de un punct fără întoarcere. Răspunsul la schimbările climatice, la pierderea biodiversității și la degradarea mediului înconjurător, precum și riscul asupra sănătății, necesită acțiuni urgente. Recunoscând această criză, planul nostru este să păstrăm clima și obiectivele de mediu sus pe agenda europeană. Agenda strategică europeană pentru perioada 2019-2024, Pactul Ecologic European și concluziile Consiliului European din decembrie privind obiectivul um, atingerii unei um, Europe neutre din punct de vedere climatic până în 2050, în conformitate cu obiectivele acordului de la Paris, stabilesc cadrul pentru acțiunea noastră în următoarea perioadă. Prin urmare, președinția croată va iniția lucrările în Consiliu privind Pactul Ecologic European și principalele inițiative în domeniu. După cum s-a subliniat și în, uh, în această instituție săptămâna trecută, Pactul Ecologic European reprezintă o nouă strategie de creștere pentru a transforma Uniunea Europeană într-o societate justă și prosperă cu o economie modernă, neută din punct de vedere climatic, eficientă din perspectiva resurselor și competitivă, unde creșterea economică este decuplată de folosirea resurselor. Toate politicile europene ar trebui să contribuie la obiectivul neutralității climatice și la conservarea și restaurarea resurselor naturale europene. Îndeplinirea obiectivelor pactului ecologic va necesita o creștere semnificativă a investițiilor, atât private cât și publice. În acest sens, am luat notă de planul durabil de investiții pentru Europa și de mecanismul de tranziție echitabilă prezentate săptămâna trecută de Comisie. Președinția se va, um, va face tot ce poate pentru a uh, găsi o poziție comună privind sursele și modelele de finanțare pentru a asigura unitatea în eforturile viitoare de obținere a neutralității climatice până în 2050. Finanțarea bine țintită trebuie să faciliteze tranziția necesară într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor și echitabil din punct de vedere social. În timpul președinției croate vrem să discutăm uh, privind pactul ecologic în toate structurile relevante ale Consiliului. Uh, la Consiliile ECOFIN, la Consiliul Agrofriș, în februarie la Consiliul Compet, la uh, Consiliul privind educația, tineretul, cultura și sportul, la Consiliul Envi din martie și în iunie la Consiliul TTE. Pe lângă discuțiile privind Pactul Ecologic European, uh, dorim să inițiem discuții și uh, privind propuneri legislative concrete anunțate de Comisie. Ne așteptăm ca aceste propuneri să demonstreze în mod ferm uh, schimbări de impact în sectoarele care afectează biodiversitatea, clima și sănătatea umană. De asemenea, acestea trebuie să îmbunătățească sinergiile și să construiască o coerență transsectorială, evitând totodată compromisurile. În momentul adoptării inițiativelor anunțate privind pactul ecologic din timpul președinției croate, ne vom angaja în discuții la nivel de experți și ministerial pentru a asigura o contribuție a Consiliului uh, sau un răspuns concret. În cadrul um, Consiliului pentru Mediu, acest lucru se referă în special la dreptul uh, climatic, strategia privind biodiversitatea și planul de acțiune pentru economie circulară. În ceea ce privește a doua prioritate, activitățile climatice, președinția va continua lucrările de aplicarea acordului de la Paris și promovarea rolului global al Uniunii Europene ca lider în tranziția Uh, spre o economie cu emisii reduse de carbon. Președinția uh, are intenția de a uh, lucra la pregătirea depunerii de către Uniunea Europeană a unei strategii pe termen lung privind emisiile de gaze cu efect de seră și reducerea acestora conform Consiliului European. Vom face tot ce putem să ne asigurăm că Consiliul va uh, putea depune uh, acel uh, um, LTS european în cadrul uh, um, UNFCCC cât mai repede cu putință. A treia prioritate a președinției croate se referă la biodiversitate. Vom iniția discuții privind strategia de biodiversitate a Uniunii Europene pentru 2030 și vom continua pregătirile pentru un, un nou cadru global privind biodiversitatea după 2020. Salutăm așadar angajamentul Comisiei de a prezenta o strategie privind biodiversitatea până în martie anul acesta. Salutăm totodată rezoluția Parlamentului European adaptată săptă- adoptată săptămâna trecută, care face apel la o strategie ambițioasă post-2020 cu ținte obligatorii atât la nivel european cât și internațional. Președinția Um, va avea ca scop adoptarea unor concluzii ale Consiliului pentru a facilita discuțiile pe acest subiect, atât la nivel european cât și la nivel internațional, și a contribui la pregătirea mandatului european pentru COP15 în China. Trebuie să transmitem un semnal clar că Uniunea Europeană și statele membre sunt angajate în atingerea obiectivelor convenției și joacă un rol activ și de lider în pregătirea unui cadru ambițios și realist. Acest nou cadru trebuie să creeze o, o schimbare transformațională pentru a aborda uh, Uh, factorii care afectează direct și indirect biodiver- pierderea biodiversității și a promova integrarea totală a biodiversității în sectoare economice relevante. Similar uh, procesului acordului de la Paris, Uniunea Europeană trebuie să fie lider uh, global în acțiunea de a opri pierderile biodiversității. Președinția are încredere că Parlamentul European va continua să sprijine uh, acțiunile urgente și ambițioase privind biodiversitatea. Și, nu în ultimul rând, o altă prioritate a noastră uh, va fi continuarea discuțiilor privind protecția consolidată a mediului marin împotriva poluării, inclusiv contextul tranziției către o uh, economie circulară, cu obiectivul general de a combate um, prezența um, deșeurilor în mare, uh, avem în vedere Uh, să ne concentrăm pe o revizuire viitoare a pachetului uh, a directivei privind deșeurile, mai multe și mai multor modalități de a preveni deșeurile marine, precum și implementarea după 2020 a strategiei cadru privind strategia marină. Aș dori acum să vorbesc despre dosarele legislative. În ceea ce privește dosarele deschise, Programul LIFE, odată ce s-a încheiat um, acordul privind CFM, președinția va face tot ce stă în puteri pentru a finaliza negocierile cu Parlamentul în ceea ce privește programul uh, LIFE. În ceea ce privește MRV, în domeniul um, transportului maritim, um, începerea negocierilor va depinde de Parlament. În ceea ce privește noile dosare, ne așteptăm ca în timpul președinției croate să inițiem discuții privind primul, prima lege europeană privind clima pentru a consacra obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050 în legislație suntem gata să lucrăm și privind viitorul uh, plan uh, de acțiune pentru mediu al optulea ca număr, ținând seama de faptul că programul actual va expira până la sfârșitul anului 2020. În ceea ce privește uh, activitățile non-legislative, președinția croată așteaptă cu nerăbdare un nou plan de acțiune pentru economia circulară anunțat de pactul ecologic. Intenționăm să începem imediat negocierile pentru a face presiuni către o transformare esențială a economiei și a societății noastre. Aceste deliberări vor uh, fi purtate și la nivel ministerial. Consiliul intenționează să adopte concluzii privind calitatea aerului pentru a contribui în viitor la îmbunătățirile necesare la cadrul uh, juridic existent, ținând seama de rezultatele verificării privind um, caracterul adecvat al aerului și propunerile relevante din cadrul pactului ecologic. Mai mult vom organiza un schimb de opinii la nivel ministerial privind rezultatele verificării de conformitate al legislației privind apa și evaluarea directivei privind tratarea apei, apelor urbane uzate, precum și înverzirea semestrului european. Onorați deputați, dați-mi voie să închei prin a spune că președinția croată este angajată să fie să participe din toate punctele de vedere și să progreseze în toate dezbaterile ce țin de climă și de politicile climatice cu um, uh, Pactul Ecologic European în centru. Promitem Vom promova, îmi cer scuze, politicile europene și activitățile care au ca scop în creșterea ambițiilor globale pentru abordarea schimbărilor climatice, a degradării mediului și a pierderii biodiversității, asigurând totodată o tranziție socială echitabilă. Este un obiectiv comun și o provocare comună a Uniunii Europene și a întregii lumi, dar și o oportunitate comună pentru a avea o Europa și o lume mai modernă, mai prosperă și mai durabilă. Dragi colegi, aștept cu nerăbdare să cooperez cu dumneavoastră pentru a modela împreună un viitor durabil și verde pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Round of questions. Trecem la urm- prima rundă de întrebări și o să începem cu grupurile politice. TPE la început, Peter Lize, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului în exercițiu. O temă centrală a președinției dumneavoastră va fi și trebuie să fie protecția climatică. Avem obiectivul neutralității climatice a Uniunii Europene până în 2050. Consiliul s-a pus mai mult sau mai puțin de acord um, pe acest subiect în decembrie, iar acest Parlament, cu susținerea grupului meu, a susținut acest obiectiv, așa că după cum ne așteptăm, lucrurile sunt puțin mai încete la Consiliu decât la Parlament. Și aș vrea să vă întreb, după părerea dumneavoastră, în ceea ce privește obiectivul pe 2030, Aici în Parlament există susținere puternică pentru comisie, majoritatea spune că ar trebui chiar să ajungem la 55% fără condiții. Grupul meu susține Comisia Europeană și dorește 50%, dar dacă se îndeplinesc anumite condiții, putem discuta și despre 55%. Eu aș vrea să știu dacă la Consiliu există vreo majoritate măcar pentru 50%, pentru că ne ajută foarte mult la aprecierea situației politice. Cum vedeți dumneavoastră situația? Cât de departe s-a ajuns? Și al doilea lucru important pentru noi, PPE-ul, este și Parlamentul, din fericire, a reușit să o exprime și în rezoluția sa prin adoptarea ei săptămâna trecută, că vrem să subliniem încă o dată aspectul internațional. Ar fi foarte bine, desigur, dacă toate părțile implicate, toți cei care emit uh, în uh, atmosferă, în afară de SUA și Brazilia, unde avem dificultăți de altă natură, și-ar uh, exprima ambițiile față de obiectivul de la Paris, uh, adăugând 10 puncte procentuale la ceea ce au stabilit acolo. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra acestui fapt. Apoi, ați atras atenția asupra CFM-ului foarte important. Pentru noi cercetarea e esențială. Parlamentul cere 120 de miliarde de euro și pentru clima, neutralitatea climatică, pentru Uh, curățarea industriei pentru care noi suntem uh, foarte puternic. Sunteți de acord uh, să luptați împreună cu noi pentru această cifră, astfel încât să putem îndeplini și premizele tehnologice pentru o neutralitate climatică? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc din partea S și de domnul Rueda. Cât timp, domnule președinte? Câte minute am, domnule președinte? Două minute, mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare atât de ambițioasă pe care ați făcut-o. Este important că ați venit aici în fața noastră cu teme care depășesc dezbaterea climatică, care este importantă într-adevăr, dar care n-ar trebui să ne împiedice să vedem alte teme importante. De exemplu, strategia uh, forestieră a pădurilor pentru Europa după 2020. Vreau să vă întreb ce se întâmplă cu produsele uh, tăiate ilegal care n-ar trebui să mai aibă loc în Uniunea Europeană. Ce puteți face în acest sens? Pe de altă parte, calitatea aerului și aici am o întrebare foarte concretă. Ce aveți de gând să faceți pentru a-ți pentru a ține cont de directiva în ceea ce privește calitatea aerului, pentru o armonizare a standardelor de calitate a aerului pentru următoarele zile anul acesta. Și în ceea ce privește directiva cadru pentru apă și calitatea apei, vreau să vă întreb ce răspuns ambițios ați pregătit în legătură cu această directivă pentru a oferi din partea Comisiei uh, Europene. Cât privește emisiile din domeniul aviației, vreau să vă întreb dacă aveți de gând să lucrați cu Comisia în vederea adoptării unor măsuri pentru a reduce emisiile de gaze diferite de dioxidul de carbon și, în ultimul rând, două cereri pentru dumneavoastră. Semestrul acesta ar trebui să se finalizeze regulamentul în ceea ce privește omologarea vehiculelor uh, uh, cu motor față de vehiculele comerciale și cele ușoare și o altă cerere referitoare la buget. Avem nevoie de fonduri, avem nevoie de finanțare și la comisia noastră am discutat de multe ori, mai mult la nivel uh, teoretic decât uh, practic, despre uh, fiscalitatea de mediu și vreau să vă întreb dacă aveți idei concrete sau propuneri concrete pentru a ajunge la o adevărată justiție fiscală verde. Torvalds, for Renew. Domnul Torvalds de la Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență. Eu sunt foarte impresionat de obicei de obiectivele pe care le-a stabilit Croația. Mai ales când e vorba de fotbal, echipa mondială și o echipa de basket. Dar când e vorba de probleme de mediu și de obiectivele dumneavoastră pe următoarele șase luni sau cinci luni, nu sunt la fel de impresionat. De ce? Pentru că dacă ne uităm la legislația în domeniul climei, dacă noi vom atinge ceva înainte de summitul cu China, înainte de COP26, trebuie să faceți ceva. Trebuie să faceți mai multe, să vă mișcați ca un croat, nu ca, ca un atacant croat, nu ca un fundaș. Aș fi foarte bucuros de aceea dacă dumneavoastră ați putea să vă întăriți puțin abordarea. Cred că ați spus că vreți să aveți discuții, așa v-ați exprimat. Discuțiile sunt în regulă, dar uh, mi-ar plăcea să văd că totuși Consiliul merge pe repede înainte. Această responsabilitate e a dumneavoastră. Eu pot să înțeleg că vi se pare poate felul meu de a vă aborda puțin uh, urâcios, dar noi din Nord suntem mai direcți așa și spunem lucrurilor pe nume. M-aș bucura să vă ascult uh, răspunsul optimist și atunci o să ridic steagul croace, o să îl flutur pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Verzi acum domnul Holgren. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentare și pentru ambițiile expuse. Eu, care sunt om de știință în domeniul climei, sper sincer că dumneavoastră veți face eforturi pentru ca politicile de climă pentru Uniunea Europeană să fie aliniate mai bine cu cererile pe care le am, le-am impus și cerințele pe care le-am stabilit de la acordul de la Paris. Sunt aici. Am auzit discuții despre 40, 55 sau 50%, dar să știți că oamenii de știință ne spun că e nevoie de 75% pentru emisiile uh, în atmosferă și chiar poate mai mult dacă la nivel global nu se începe scăderea lor. Însă aș vrea să vorbim mai degrabă de președinția dumneavoastră. Văd că este sponsorizată de o companie croată, IMA. Doamna O'Reilly a spus într-un mail că această chestiune pune problemă. Și citez, având în vedere rolul președinției, există un risc ca sponsorizarea să fie percepută ca influență oferită sponsorului în ceea ce privește legislația europeană sau politicile europene. Cum răspundeți la această critică? și la faptul că afectează reputația Croației uh, în timpul președinției în mod considerabil. Credeți că e în regulă ca o companie de petrol să vă sponsorizeze președinția când dumneavoastră vă concentrați pe pactul ecologic și uh, vreți să renunțați la combustibilii fosili? Mulțumesc, doamna Grize. Mulțumesc din partea IDE. Domnule ministru, uh, după cum ați zis dumneavoastră, pe bună dreptate în programul președinției dumneavoastră, degradarea mediului și pierderea masivă de biodiversitate este una din cele mai mari provocări ale lumii moderne. Pentru ca să facem față la aceste provocări, Uniunea Europeană, atât prin autodiabolizare cât și prin idealism, dorește să fie prima în lupta împotriva acestor fenomene la care contribuie și ea, totuși. Ea încearcă să răspunde la acordul de la Paris, încearcă să transpună de aceea într-o legislație un obiectiv de carbon care pune următoarele întrebări. Care este locul energiei nucleare în producția energetică? Cum să ne asigurăm că avem finanțările necesare pentru pactul ecologic dincolo de fondul ecologic? Care sunt acțiunile care se vor aplica în cazul în care există Um, lipsă de acțiune din partea statelor membre. Există uh, acțiuni rogatorii în acest context și care este obiectivul dumneavoastră de păstrare a industriei europene, care este vitală pentru economia noastră în acest context? Domnule ministru, succesul acestei președinții va depinde de dorința dumneavoastră de a apăra suveranitatea statelor, ținând cont de diversitatea teritoriilor noastre, de geografia diversă și de modul de viață care de asemenea diferă, protejând mărcile noastre și dând la o parte birocrația care uniformizează degeaba. Trebuie totuși să amintim că numai statele suverane complet, care pot să-și gestioneze singure legislația și mijloacele de intervenție, care își cunosc bine teritoriul, pot cu adevărat să acționeze eficient. Eșecul anunțat al acordului de la Paris uh, și uh, toate celelalte încercări eșuate de după aceea arată deja că este adevărat ce spun eu. Mulțumesc. În timpul, uh, acum are cuvântul de la ECR, colegul. Vongra, mulțumesc. Suntem conservatori, domnule ministru. Noi susținem obiectivele de uh, apă curată, aer curat, biodiversitate, protecție. Totuși, avem anumite dubii serioase despre viteza la care vreți să atingeți aceste obiective. Există mai ales două dubii. Una în legătură cu accelerarea procesului legislativ. Propunerea este, înțeleg, ca activitatea, legea pe climă să fie adoptată la un moment dat anul acesta, în ciuda faptului că nu avem încă un consens în Consiliu, în ciuda faptului că evaluarea de impact care este necesară pentru a putea mișca aceste ținte pentru 2030 nu vor putea, va putea fi disponibile înainte de vară și apoi mai avem și problema legală că putem face progrese foarte greu dacă nu există Consiliul, um, unanimitate la Consiliu, îmi cer scuze. Alt punct important uh, se referă la fonduri. Ar trebui să avem fonduri pentru a putea garanta obiectivele. Comisia a publicat uh, investițiile pentru pactul ecologic de curând cu propunerea de a aduna un trilion de euro Totuși, nu e foarte clar în continuare cum se va strânge o sumă atât de mare de bani, pentru că ea depinde de cadrul pe CFM, deci pe cadrul financiar multianual și depinde și de investitorii privați și de alte surse de finanțare. Cum răspunde președinția deci la criticile adresate având în vedere că totuși Comisia a, și-a luat angajamente pe baza unor bugete care încă n-au fost aprobate pe termen lung. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul vorbitor uh, din prima rundă, înainte să dați uh, răspunsul, doamna Silvia Modi, pentru versi. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă, domnule ministru. Președinția croată a venit într-un moment foarte problematic. Dumneavoastră trebuie să puneți diferite întrebări care sunt uh, esențiale și pentru schimbările climatice și sperăm ca dumneavoastră să aveți succes. Vreau să vorbesc despre trei lucruri însă. În primul rând, sper că dumneavoastră să rămâneți ambițioși. Neutralitatea climatică, protecția diversității, um, este esențială, dar cum, cum decide Consiliul care este neutralitatea pe care trebuie să o atingem? Până în 2050 există totuși uh, unanimitate, nu? În ceea ce privește diferitele măsuri, însă statele membre sunt, uh, au o abordare diferită. Neutralitatea în domeniul plasticului este esențială. Cred că strategia trebuie să fie credibilă. În ceea ce privește 2030, este suficient ceea ce știm deja astăzi de la oamenii de știință. 55% nici măcar nu sunt suficienți. Există date care sunt uh, deja grăitoare și apoi avem principiul de precauție. Probabil că cu 70% merge pe o cale mai sigură. Dacă nu stabilim destul de clar până în 2030 ce avem de făcut, atunci după aceea vom avea nevoie de ambiție și mai mare și va fi foarte scump, va fi foarte dificil. Care sunt instrumentele cu care doriți să convinge statele membre de faptul că trebuie să ajungem la un acord în ceea ce privește um, toate aceste obiective. Spuneți că aveți obiective ambițioase și în um, diversitatea speciilor. Eu mă întreb care sunt uh, măsurile pe care le aveți în vedere pentru păstrarea uh, biodiversității, care nu este o valoare în sine, este esențială pentru supraviețuirea noastră pe această planetă. Și eu cred că aici e nevoie de o adaptare mai bună la încălzirea climatică. Mulțumesc! Mulțumesc! Când sunteți gata, domnule ministru, aveți 10 minute pentru ca să răspundeți. dame Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru întrebări. Aș uh, vrea să încerc să răspund la întrebări uh, în ordinea în care au fost puse. Unele întrebări merg în aceeași direcție. O să încerc să răspund în acest sens și să le cuplez. Au existat foarte mulți colegi care au vorbit despre legislația mediului, dar haideți să o luăm la rând, cred că e mai simplu. S-a pus în primul rând întrebarea despre majoritatea de la Consiliu pentru obiectivele de 55% până în 2030. Cred că domnul Lize a pus această întrebare, dacă nu mă înșel. Iar în această direcție merge și ultima întrebare din partea doamnei Modic. Cred că se întâlnesc cele două întrebări. Știți cu toții că S și, așa cum vedeți acum, se votează în iunie la Consiliu despre legislația climatică, dacă se ajunge atât de departe, pentru că nu se știe încă. Obiectivele președinției croate după prezentarea legislației climatice, care sperăm să se întâmple în martie, sunt așadar lansarea unei dezbateri în toate forurile posibile și după aceea în iunie avansarea cât mai departe pe aceste măsuri prezentate. Ministrii de mediu din toate statele membre sunt conștienți de nevoia unei lupte mult mai acerbe împotriva schimbărilor climatice și toată lumea este conștientă de faptul că nu există o alternativă la lupta împotriva schimbărilor climatice. În acest sens, și decizia noastră în favoarea acțiunilor prin intermediul pactului ecologic sunt esențiale. Deci numai uh, nu mai există altă cale decât să trecem prin aceste măsuri și etape. Eu sunt convins că în dezbaterile pe care le vom mai avea în următoarele luni o să se vadă acest obiectiv. Apoi, doamna Modic, aș putea eventual să răspund la a doua jumătate a întrebării dumneavoastră. Dumneavoastră ați întrebat cum pot fi forțate statele membre pentru a obține neutralitatea climatică până în 2050. Poate că ar trebui să explic mai mult pentru a putea răspunde la întrebare. Aș vrea să spun ceva general întâi despre pactul ecologic. Acest document reprezintă o schimbare de macaz la felul în care funcționează continentul european pe subiectele acestea e valabil și pentru toți ceilalți care vor să meargă după aceea, după exemplul nostru. Din această perspectivă, considerăm și că este singura cale posibilă o obligativitate pentru a putea lupta cu adevărat împotriva schimbărilor climatice și pentru a putea păstra diversitatea speciilor. Și eu cred că nu trebuie să le povestim statelor membre că au ceva de făcut. Nu trebuie să le vorbim despre obligațiile pe care le au, pentru că ei sunt cu toții conștienți că sunt lucruri de făcut și că tot ceea ce facem, facem pentru generațiile următoare. În acest context, aș dori să Mă refer la întrebările domnului Torvart, cu metaforele dumnealui din fotbal. Domnule Torvalds, dumneavoastră știți că noi, croații, vorbim foarte puțin despre sport, dar că facem, nu vorbim. Și deci, în același sens, puteți aștepta de la președinția croată în ceea ce privește obiect, um, obiectivele de mediu și legislația de mediu, exact aceeași atitudine. Noi tacem și facem. Acesta este mesajul pe care noi vrem să-l transmitem și care sper eu că ajunge la dumneavoastră în calitate de deputați în Parlamentul European. Apoi, pe tema progresului tehnologic sau eforturile care sunt necesare pentru ca progresul tehnologic să reușească și pentru ca să se poată atinge neutralitatea climatică. Aici aș vrea să vă rog să-mi permiteți să punctez că pactul ecologic deja este dotat de un pachet financiar – E vorba exact de platformele care sunt necesare pentru această schimbare de macaz. Și la soluțiile tehnologice noi propunem soluții noi. Sunt convins că și în noul CFM vor fi introduse inovările, mai ales uh, în ceea ce privește finanțarea cercetării și dezvoltării, pentru că aici vorbim de o premiză sine qua non pentru ca să reușim progresul tehnologic și, deci, o precondiție pentru atingerea neutralității climatice. Viitorul Europei, dar și viitorul lumii, este amândouă sunt um, de fapt interconectate, pentru că nu mai putem să vedem lucrurile separat pe această planetă, din punct de vedere climatic. Noi, desigur că apreciem suveranitatea fiecărei țări, e evident, și aici revin la întrebarea doamnei Grize, dar atunci când e vorba de climă și când e vorba de mediu și deci de viitorul nostru, trebuie să vedem Europa ca pe un total și trebuie să acționăm împreună. Dar uh, chiar în acest moment în care suntem adunați aici pentru a discuta despre subiect, există probleme foarte mari. De exemplu, în Croația, calitatea aerului e cea mai proastă din ultimii ani, iar uh, asta chiar dacă suntem iarna și se încălzește acum. Ce să le spun cetățenilor acum? Pentru că despre aceasta vorbim. acum se simte foarte bine ce s-a întâmplat în ultimii ani. Clima are legătură cu toată Europa, are legătură cu toată lumea. Bineînțeles că suveranitatea națională e evidentă, nu trebuie să fie pusă la îndoială, dar trebuie să fie pe locul 2 atunci când e vorba de schimbările climatice, unde Europa trebuie să acționeze împreună. Iată de ce ne vom uh, strădui să ajungem la un consens pentru problemele esențiale și să vedem cum putem să vehiculăm cel mai bine aceste idei și să le transpunem în uh, măsuri concrete. Apoi, În ceea ce privește directiva cu privire la calitatea aerului sau întrebarea pe care a, a pus-o un coleg, Desigur că e esențial să avem o calitate bună a aerului și o calitate bună a apelui și ecosisteme care să funcționeze, să fie curate. La ședința Consiliului din martie ne vom implica pentru ca să avem un schimb de opinii și un uh, schimb, o analiză comună în ceea ce privește gestiunea apei și vom uh, putea să tragem și concluzii pe tema calității aerului acolo. În legătură cu finanțarea pactului ecologic, pe baza tuturor informațiilor pe care vi le-am dat până acum, știți că această discuție nu este în uh, competența ministrilor de mediu, ci este sub incidența ministrilor de finanțe. Se negociază la nivel înalt. Apoi s-a pus și întrebarea cu privire la statele care nu acceptă obiectivele pe care le-a stabilit pactul ecologic. Aici e vorba de o problemă de disponibilitate în general pe care o arată țările. Avem obiective mai ridicate pentru 2030 sau nu? Aceasta este o temă care va trebui să fie rezolvată la nivelul mai înalt decât cel al ministrilor de mediu. Noi, în cadrul președinției croate, vrem să ne implicăm în mod activ pentru ca să aibă loc și o a doua dezbatere și să avem un consens cât se poate de larg pentru ca toată lumea să participe la lupta împotriva schimbărilor climatice, iar impactul ecologic se vorbește deja de faptul că Europa trebuie să fie motorul, puterea cea mai importantă la lupta împotriva schimbărilor climatice și la adaptările la uh, schimbarea climatică. Transportul aerian s-a mai discutat, am primit o întrebare specifică. Emisiile din um, transportul aerian sunt cam 3% din uh, totalul emisiilor la ora actuală și e de așteptat ca transportul aerian să nu poată contribui cu mai mult decât 3%, bineînțeles la uh, diminuarea poluării. Dar, desigur, toate aceste probleme trebuie discutate și la dezbaterile pe care le vom purta. Mai sunt și probleme de impozitare, de taxe. Aici iar suntem în competența ministrilor de finanțe. Apoi s-a discutat și despre um, biodiversitate. Noi, în calitate de președinție, în următoarele șase luni, așteptăm un document central – Știm că strategia pe biodiversitate trebuie să fie publicată în următoarele luni și dacă această strategie este publicată, atunci vom încerca să ne asigurăm că se și formulează argumente pentru strategie. Dar e totuși denotat că lupta pentru menținerea biodiversității este strâns legată de lupta împotriva schimbărilor climatice. Deci amândouă subiectele trebuie tratate împreună și trebuie să obțină la fel de multă atenție. Așa cum se întâmplă și cu legislația climatică. Trebuie să avem o discuție despre toate dosarele pentru că ele sunt legate. Vă mulțumesc! Thank you. So Regarding the climate law. Mulțumesc. În ceea ce privește legea privind clima, pentru a ne asigura că am înțeles bine, dumneavoastră ați dori să avem un vot în iunie la Consiliul de Mediu. Este un angajament din partea dumneavoastră, pentru că aceasta este o problemă nu doar pentru președinție, însă vreau să vă întreb dacă strategia am înțeles bine că ar fi aceasta. Da, strategia și obiectivul nostru este să facem eforturi pe cât posibil pentru a înregistra progrese până în iunie și acesta ar fi rezultatul cel mai bun pentru a ajunge la o abordare generală la Consiliu. Însă, bineînțeles, după cum spuneam, depinde și de celelalte state membre. Foarte bine, trecem la a doua rundă de întrebări și vom începe din nou cu grupul PPE, doamna Pafiar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Din punctul de vedere al finanțării pactului ecologic, cum îl vom putea finanța pe viitor? Știți foarte bine că părerile sunt împărțite. Aș vrea de aceea să știu care este intenția dumneavoastră, cum puteți face pentru a ajunge la un consens, pentru că știți că e vorba de competențe partajate între uh, Uniunea Europeană și uh, Ministerele de Finanțe competențe. Ce aveți de gând să faceți pentru a elabora eventual o metodă. Care este metoda dumneavoastră pentru finanțarea acestui nou pact ecologic? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Guteland, pentru grupul SID. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră și, de asemenea, pentru precizia de care ați dat dovadă cât privește ambițiile dumneavoastră și dorința de a facilita munca la dosarul pentru legea climei și pentru că ați arătat cu claritate din partea președinției croate că veți face tot ce e necesar pentru a prelua leadership-ul în acest domeniu, nu doar prin declarații, ci și prin acțiune. Un lucru care mi se pare demn de recunoscut. Vreau să vă întreb, așa cum uh, au spus-o deja mai mulți colegi din comisia noastră, vreau să mă refer la agenda pe anul acesta. Avem întâlnirea COP de la Glasgow, avem COP15 în China pe tema biodiversității, avem de asemenea summitul UE-China, tot în a doua parte a anului, prin urmare, cred că președinția dumneavoastră este de-a dreptul crucială pentru a da dovadă de ambiții pentru fiecare din aceste întâlniri atât de importante. Și cred că e nevoie și de o fază pregătitoare în prima parte a anului pentru ca Uniunea Europeană să fie cu adevărat lider, să fie pregătită și să se asigure ca Uh, la toate aceste reuniuni, inclusiv la Glasgow, la întâlnirea COP, să avem nivelul de ambiții necesar pentru a atinge obiectivele de la Paris. Și vreau să vă întreb în legătură cu MDC-urile. Știți că avem nevoie de ambiții mai mari din partea statelor membre dacă dorim cu adevărat să atingem obiectivele acordului de la Paris. Știm că nu a existat uh, o voință prea puternică uh, pentru a trece uh, mai departe la conferința de la Madrid. Am văzut că lucrurile erau în curs și cu toate acestea au existat și obstacole. De aceea vreau să vă întreb, cum vă pregătiți pentru summitul UE-China, pentru a fi lideri în domeniul climei și pentru a vă pregăti pentru întâlnirea de la Glasgow și cum vă veți asigura că UE va fi într-adevăr lider la Glasgow și vom avea o ambiție mai mare în ceea ce privește uh, obiectivele de dezvoltare durabilă pentru toate locurile la nivelul Națiunilor Unite și toate celelalte întâlniri la care UE trebuie să mențină o poziție de lider. Și vreau să vă reamintesc, dragi colegi, spune președintele, că aveți un minut pentru întrebarea dumneavoastră. Doamna Rodriguez, din partea grupului Renew. Eh, gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră și eu vreau să vă doresc numai bine pentru această președinție. Vă așteaptă multe provocări și angajamente în domeniul climei. Președintele ne-a reamintit că avem doar un minut la dispoziție, așa că aș vrea să revin cu cele două întrebări ale mele pe tema biodiversității. La plenara trecută am adoptat o rezoluție foarte ambițioasă aici la Parlament și aș vrea să vă întreb dacă președinția croată ne va susține astfel încât în următoarea strategie pe tema biodiversității care va veni din partea Comisiei vom avea un buget suplimentar de 10% pentru protecția biodiversității. Este o cerere pe care o face Parlamentul pentru că anul 2020 eh, dispune doar de 8,6% pentru biodiversitate, așa cum a dat Consiliul. Este mm, cifra cea mai scăzută de până acum și e foarte greu să avem ambiții mari cu buget redus. În ultimul rând, aș vrea să vă atrag atenția și asupra faptului că Comisia ne-a reamintit că problema uh, cu implementarea legislației de mediu în statele membre înseamnă pierderi de uh, milioane de euro anual în costurile suplimentare. Și vreau să vă întreb dacă președinția dumneavoastră are vreo strategie pentru a îmbunătăți această implementare în statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Vizec, din partea PPE-ului. Mulțumesc, domnule președinte. Avem în continuare Avem în continuare multe bogății în întreaga Uniune Europeană, mai ales în zona Carpaților. Uh, și uh, mă gândesc aici la Convenția pentru Carpați și avem uh, mai multe părți la această convenție, dintre care cinci sunt uh, state membre. Aceasta ne-ar permite să avem o mai bună cooperare pentru protecția biodiversității, pentru restaurarea uh, mediului, pentru atenuarea schimbării climatice și pentru îmbunătățiri în acea regiune unde e nevoie de această protecție. Bineînțeles, regiunea ar avea de câștigat și acesta ar fi un punct foarte. Consiliul ar putea ajuta și vreau să vă întreb dacă considerați că acest punct ar putea fi analizat de către președinția dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șaldemose, din partea grupului de. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, vă mulțumesc pentru ambițiile pe care le-ați prezentat, însă mi-ar fi plăcut mai mult dacă ați fi fost mai precis în ceea ce privește poziția președinției croate cât privește obiectivul de 50 sau 55%. Comisia va prezenta în martie anul acesta un plan de acțiune pentru economia circulară și nu știu dacă ne puteți spune mai mult uh, cât privește ambițiile dumneavoastră sau așteptările dumneavoastră. Asta este important și pentru comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Peris, pentru verzi. Mulțumesc, mulțumesc și eu domnule ministru. Am doar un minut la dispoziție, așa că vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu rezoluția ambițioasă pe care am adoptat-o săptămâna trecută, în care am arătat că 10% din bugetul UE trebuie cheltuit pe biodiversitate și cum negocierile pentru CFM vor fi susținute de președinția dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră personal veți susține această cerere pentru a proteja biodiversitatea și pentru că nu am reușit să atingem obiectivele în fosta strategie pentru biodiversitate. Știm de ce s-a întâmplat asta, pentru că inițiativele de restaurare erau la scară prea mică, nu exista uh, la nivel orizontal uh, strategia um, biodiversității și exista o lipsă din punctul de vedere al implementării. Deci, dacă ne gândim la ultimele probleme care au apărut, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră veți susține la nivelul uh, Comisiei această încercare de a avea o nouă strategie care să fie mult mai puternică, mai activă. S-a vorbit și de raportul Natura care va veni în anul 2020 și am avut deja uh, câteva idei care au apărut în acest raport uh, elaborat de Agenția pentru Mediu în luna decembrie și puteți vedea aici date foarte interesante care arată că trebuie să protejăm cu adevărat biodiversitatea și că trebuie să intervenim mai activ. Puteți să vă uitați pe acest raport, este bineînțeles disponibil în toate limbile. Este disponibil pe web și aș pune și o întrebare foarte concretă. Probabil că știți uh, și centura verde europeană care trece prin Croația și printr-o rezervă a biosferei. Nu toate zonele din această centură verde sunt protejate și vreau să vă întreb dacă veți susține proiectele din această zonă pentru ca Europa să fie un adevărat lider în domeniul biodiversității. Mulțumesc! Grupul ID. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu șase luni am avut o dezbatere cu ministrul finlandez. Aveam un schimb de opinii tradițional ca la începutul fiecarei președinții. Bineînțeles, e greu să cerem un bilanț după doar șase luni și nu vreau să critic neapărat aici ce a făcut Finlanda, pentru că știu că președinția rotativă are mai degrabă o natură simbolică. Și cu toată acestea, urgența ecologică mă face să vă întreb astăzi care sunt prioritățile dumneavoastră. Uniunea Europeană are probleme și nu reușește să facă progrese și din multe, uh, de multe ori din motiva lobby-ului. Dacă ne gândim la perturbatorii endocrinieni uh, cu care se confruntă, de exemplu, cetățenii europeni, aceasta este o problemă fundamentală. Mă gândesc de asemenea la lupta pentru demnitatea animalelor, fie că e vorba de uh, abatoare, de exporturile de animale în condiții foarte Uh, problematice. Vreau să vă întreb care va fi poziția președinției croate în toate aceste domenii și cum putem acționa împreună pentru a le rezolva în sfârșit. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bentele din partea PPM. Stimate domnule ministru, felicitări pentru preluarea președinției pentru prima dată. Mult succes în această președinție. Cred că este o ocazie foarte bună să se audă mai multe despre Croația. S-a tăiat microfonul vorbitoarei. Nu se mai aude nimic în cabină. Deshalb würde mich interessieren, de aceea m-ar interesa, deci, care sunt punctele din propunerea Comisiei și din propunerea Parlamentului care vi s-ar părea din perspectiva croată bune, care sunt punctele care sunt dificile pentru Croația și care sunt punctele la care dumneavoastră vreți să mai accentuați chiar ce, să, ce e de făcut. Ședintele intervine fără microfon. Also, um... Mă auziți? Deci, întrebarea mea este dacă putem să învățăm mai multe despre Croația și de aceea vreau să vă întreb care sunt punctele care din perspectiva croată sunt foarte interesante din perspectiva din propunerea Comisiei pentru pactul ecologic sau din propunerea Parlamentului, care sunt punctele dificile pentru Croația și care sunt punctele pe care dumneavoastră personal le-ați fi adăugat. Foi, <coughs> foi, ICA, Doamna Valiusca, din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult. Știu că nevasta sunteți un diplomat foarte bun și știți să dați răspunsuri la nivel general. Eu am să vă pun întrebări precise, deci vă rog să veniți cu răspunsuri de asemenea foarte la obiect. Următoarele șase luni uh, vor fi importante. Veți avea multe întâlniri în Croația cu mulți experți. Aveți două întâlniri la nivel de Consiliu cu miniștrii de mediu și vreau să uh, dați mai multe informații în legătură cu ordinea de zi a acestor întâlniri. În ce măsură se va reflecta acolo faptul că suntem în cadrul uh, negocierilor pentru CFM avem, de asemenea, primul, prima lege pentru climă și avem nevoie de mai mulți bani și de mai multe venituri prin taxe și vreau să obțin de la dumneavoastră informații mai concrete pentru că dumneavoastră sunteți ministru pentru mediu și energie și ați făcut uh, studii economice. Deci vreau să vă întreb ce ați pregătit dumneavoastră pentru toate aceste întâlniri care ne așteaptă în următoarele șase luni. Mulțumesc! Mulțumesc pentru grupul Renew. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în slovenă, în limba mea maternă. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea priorităților președinției croate. Pactul ecologic și consecințele sale sunt pe ordinea de zi a Comisiei în momentul în care Croația uh, preia practic această președinție. Și și vorbim despre Balcanii Occidentali. Pe mine mă interesează să îmi spuneți cum se poate face legătura între Balcanii Occidentali și mediu. Vedem că țările de acolo sunt uh, foarte poluate. Din păcate există și o altă problemă, sărăcia, care este un motiv uh, și în uh, Balcanii Occidentali avem 16 termocentrale care poluează foarte mult. Dacă ținem cont de faptul că aceste țări au foarte mult cărbune la dispoziție, ne putem pune întrebări în legătură cu viitorul lor. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să includă și acest element și să includă și țările din Balcanii, din vecinătate, din Balcanii Occidentali, pentru că dacă acolo lucrurile nu se rezolvă, nu vom avea aer curat nici la noi. E vorba de țările vecine, dumneavoastră, dar și vecine nouă, Sloveniei, deci sper ca președinția croată să poată aborda și aceste probleme din Balcanii Occidentali. Mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului SID. Domnul Renae. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru discursul introductiv și pentru explicații. În ceea ce privește neutralitatea climatică, trebuie să facem mai multe angajamente și eforturi în același timp, dar toate acestea costă bani și costă mulți bani. Fără o voință puternică, această sumă nu va putea fi adunată. Zece ani după criza economică mondială, ar trebui, zic eu, să punem mai mult preț pe tema acestui pact ecologic, care trebuie să devină un pact echitabil. Trebuie să protejăm cu orice preț locurile de muncă. Care sunt garanțiile pe care le puteți da pentru ca nu cei mai săraci să fie mereu cei care plătesc acest preț? Și un alt, o altă întrebare din partea mea se referă la garanțiile pe care statele membre le pot prelua așa încât să abordeze aceste subiecte nu numai în propriul interes, ci în interesul tuturor. Iar uh, fondurile pe care le dă Uniunea Europeană să fie folosite util și cu un, o idee clară despre scopul pentru care sunt atribuite. Mulțumesc! Domnul Cuchelis din partea grupului GUE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Am și eu o întrebare foarte asemănătoare cu cea anterioară. Președinția dumneavoastră este prima în această nouă epocă a pactului ecologic. Ați declarat sau ați convocat deja și summitul pentru Balcanii Occidental. Vorbiți despre poluare transfrontalieră și așa cum se spunea mai devreme, avem 16 termocentrale care emit mai mult dioxid de carbon în acea zonă decât restul industriei bazate pe cărbune în UE. Aceasta ar trebui să fie o problemă tratată în summitul UE Balcanii Occidentali și ar trebui să se vorbească și despre mecanismul de tranziție justă cu acea ocazie. O a doua întrebare. Care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în semestrul european și Uh, obiectivul 7, 14 și 15, dacă ținem cont de expertiza dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Sesici, din partea neafiliaților. Mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit recent despre transportul uh, maritim și se spunea că până în 2050 uh, Marea Adriatică va fi un adevărat depozit de gunoaie. Plasticele de acolo și uh, toate lanțurile care sunt deșeuri în acea mare sunt din ce în ce mai numeroase. 50% din aceste deșeuri însă vin de pe pământ și am avea nevoie de un sistem modern de uh, gestionare a deșeurilor. În Croația există astfel de centre, însă doar două. Și în momentul în care au fost uh, construite, ele erau deja depășite ca și tehnologii. Însă toate acestea nu sunt suficiente. E nevoie de încă nouă centre care vor fi construite. Sunt uh, proiectate acum în Croația. E vorba aici de corupție, corupția care a obstaculizat acest proces, lucru care trebuie să se schimbe. Deci vreau să vă întreb când veți lua distanță față de acest sistem de gestiune a deșeurilor nepotrivit și veți acorda din nou o șansă Mării Adriatice și nouă, care practic Uh, suntem până la gât cu aceste deșeuri. Mulțumesc ultimul vorbitor, doamna Glavac, din partea grupului PPE. Mulțumesc, domnule ministru. Croația se va centra la Consiliu și pe dezbaterile care au fost deja anunțate în ceea ce privește îmbunătățirea politicii de climă a UE, mai ales pentru a asigura fondurile necesare pentru perioada de tranziție în multe sectoare de activitate. Măsurile uh, în acest domeniu sunt importante. Dacă ne gândim la fiecare euro investit în măsuri de prevenire sau de adaptare, se economisesc 6 euro care altfel ar trebui să fie plătiți pentru a face față consecințelor. Am auzit foarte multe păreri exprimate aici astăzi și aș vrea să revin la colegul care vorbea despre regiunea Muradrava. Acolo avem un parc regional decretat în 2011, unul dintre ecosistemele cele mai importante din Republica Croată. Și sunt convinsă că în timpul președinției uh, uh, Croația va lucra pentru a îmbunătăți situația acolo. Colegul nostru spunea că Croația este bună la sporturi, însă dacă uh, vorbim despre climă, cred că la acest sport ar trebui să lucrăm în echipă. Uh, nu trebuie să vedem cine va juca uh, fundaș sau va avea alt rol, să jucăm împreună pentru a avea succes. Și acum o întrebare foarte concretă pentru domnul ministru. Care credeți că este care este rolul Consiliului și cum veți planifica discuțiile pe tema IGD la Consiliu. Vă mulțumesc, domnule ministru, și v-aș ruga să răspundeți la această întrebare. Mulțumesc. Da, putem discuta despre sport cu dumneavoastră, dar asta oricum nu va schimba rezultatul uh, la Cupa Mondială. Acolo avem finala între Croația și Franța. Vă rog, domnule ministru, aveți la dispoziție 10 minute să încercați să răspundeți la toate aceste întrebări. Vă rog. Ok. Bilo je jako puno pitanja, tako da ćemo probati odgovoriti. Vă mulțumesc pentru întrebări. Voi încerca să răspund la toate. Însă, dat fiind uh, caracterul specific al uh, unora, um, va trebui să fac eforturi. S-a vorbit uh, despre pactul ecologic. Și întrebarea a fost cum se pot crea cei 10% suplimentari pentru aspectele ce țin de biodiversitate. Doamna Rodriguez a întrebat asta, dacă nu mă înșel, precum și alți uh, eurodeputați. Trebuie să ținem seama de următorul fapt. Consiliul pentru Mediu nu poate avea impact asupra rezultatului final al negocierilor privind cadrul financiar multianual. Însă, ce putem face cu toții, și mă gândesc că până la urmă acesta este rolul pe care trebuie să ni-l asumăm, este acela de a crește conștientizarea la nivel național cu privire la finanțarea agendei pactului ecologic. În acest sens, Voi vorbi cu omologii mei de la Ministerele pentru Mediu și cred că ei, la rândul lor, trebuie să vorbească cu miniștrii de finanțe și să inițieze dezbateri la nivel național, guvernamental. De ce mi se pare important acest lucru? Aspectul atenuării schimbărilor climatice și adaptării la circumstanțele actuale este cel care trebuie să fie de importanță primordială pentru politicile europene. Importanță prioritară, așadar. Nu știu dacă există o singură politică sectorială în Uniunea Europeană care să fie mai importantă decât acesta. Aceasta va fi atitudinea noastră acum, la începutul președinției, și vom insista pe tot uh, parcursul mandatului nostru. Aici, în fața dumneavoastră, nu pot să vă garantez că se vor aloca fonduri pentru un anumit scop. Însă, ce pot spune este că voi face tot ce am stă în putință să lucrez cu colegii mei, ministrii ai mediului, pentru a-i uh, convinge pe colegii din alte sectoare cât de importantă este conservarea biodiversității pentru tot ce ține de mediul înconjurător. Și ne dorim să obținem cât mai mulți bani cu putință pentru finanțarea acestor programe. Am fost întrebați de asemenea care este poziția noastră vis-a-vis -vis de pactul ecologic, dacă nu mă înșel. Nu contează, practic, ce crede Croația despre acest pact. Noi suntem țara care în prezent prezidează Consiliul Uniunii Europene și, după cum știți, reprezentăm statele membre. Există ceva ce aș vrea să spun. Croația vede pactul ecologic ca pe o oportunitate. O oportunitate de a face tranziția către o economie mult mai echitabilă și mai bună ca model. Sper ca și alte state membre să fie de acord. voi um, comenta pe scurt pe marginea ideilor noastre și a agendei noastre în ceea ce privește reuniunea informală a Consiliului care va avea loc în Croația. Dacă nu mă înșel, doamna Zalewska a pus o întrebare în acest sens. Și de asemenea, doamna Ioveva. În timpul uh, întâlnirilor organizate uh, în mandatul nostru vom trata mai întâi problema biodiversității și dezbaterea legată de strategia pentru biodiversitate, uh, combaterea, finanțarea strategiei pentru climă și problema mediului maritim. În ceea ce privește țările Balcanilor Occidentali și problema celor 16 uh, termocentrale menționate de două ori și legătura acesteia cu pactul ecologic, precum și alte uh, centrale din uh, Balcanii Occidentali, cred că platforma cea mai bună este cea a consiliilor informale, platforma cea mai bună pentru lansarea dezbaterilor privind neutralitatea climatică. Este un context bun în care să discutăm și viitorul Europei și posibila integrare a țărilor din Balcanii Occidentali în dezbateri reprezintă un element pozitiv care ne ajută să progresăm. În ceea ce privește contextul neutralității climatice, pur și simplu nu are sens să separăm Balcanii Occidentali de restul Europei. După cum ați spus, cel puțin din câte am înțeles eu, aceste 16 termocentrale emit, practic, tot atât cât toate celelalte termocentrale din Uniunea Europeană, la un loc. Vis-a-vis -vis de Convenția Carpaților, înțelegem nevoia de a proteja această zonă. Sigur că vrem să fim activi în discuțiile cu Comisia Europeană pentru a putea face mai mult Apoi, vis-a-vis -vis de uh, disruptorii de endocrine, după evaluarea legislației legate de perturbatorii de endocrine, vom uh, stabili direcția viitoarelor discuții cu statele membre și cu uh, Comisia Europeană. Doamna Cristel s-a referit la economia circulară. Noi considerăm că prezentarea noului plan de acțiune privind economia circulară este de interes pentru toată lumea. Și, în cele din urmă, pactul ecologic ar trebui să asigure, prin acest plan de acțiune, elementele suplimentare care să ne permită să facem tranziția spre o economie circulară. Paradigma acestei economii e ceva ce a fost îndelung dezbătut și ce reprezintă principala preocupare atât a Parlamentului European cât și a statelor membre. Finalizarea planului de acțiune și rolul complementar al, acest, a, al acestuia în contextul pactului ecologic este ceva ce finalizează, completează imaginea pe care ar trebui să o aibă economia europeană până în 2050. Și în acest context, suntem de părere că discuțiile din cadrul Consiliului pentru Mediu din iunie anul curent reprezintă ocazia ideală pentru a aborda această temă. În ceea ce privește dimensiunea globală, și relațiile dintre China și Uniunea Europeană, inclusiv uh, COP, conferința ce va avea loc în China, COP15 și conferința COP din Glasgow, ați spus practic că primele, prima parte a acestui an este o perioadă foarte intensă uh, de pregătire a poziției noastre în uh, relația cu restul lumii. Practic ne aflăm acum într-o situație în care pactul ecologic a fost prezentat, iar în timpul președinției croate va fi o serie întreagă de noi inițiative ce urmează să fie prezentate și ele. Vom fi foarte activi în um, pregătirea um, conferinței din China, aceste pregătiri vor avea loc și în cadrul reuniunilor informale de la Split din, de anul acesta, și sperăm că aceasta va fi o contribuție importantă la definirea unei poziții comune. Vis-a-vis de întrebarea ce se referă la strategie, întrebarea adresată de, adresată de doamna Glavoc, noi așteptăm publicarea de către Comisia Europeană a noii strategii. Apoi, în acest context, ca toate celelalte state membre, vom iniția o dezbatere pe această temă. Apropo de biodiversitate și finanțarea acesteia, reiterez răspunsul pe care l-am mai dat în acest sens. Este o întrebare care a tot revenit și este una importantă. Acest uh, aspect nu ține de mandatul uh, Ministerului Mediului și nici al Consiliului pentru Mediu. Însă, ce putem face este să creăm un cadru pozitiv ca parte a reuniunilor noastre formale și informale și apoi să sperăm că astfel putem uh, influența pozitiv pe colegii noștri ca să ne asigurăm că acționăm cu rapiditate și asigurăm finanțarea pentru anumite aspecte ale pactului ecologic, inclusiv biodiversitatea. Referitor la întrebarea domnului Sincic um, legată de gestionarea deșeurilor în Croația, asta nu ține de mandatul președinției și nu este un aspect pe care să-l discutăm la acest nivel. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, spune președintele. Ehm, iată, astfel se încheie schimbul nostru de opinii de la începutul președinției dumneavoastră. Vom mai avea și alte ocazii să discutăm, fie direct, fie în alte formate, pe parcursul acestor șase luni. Mulțumim, domnule ministru. Ne vom relua lucrările în această dupămasă la ora 14.30. Mulțumim!